este disponibil. Vreau să știu dacă există obiecții împotriva acestui proces verbal. Nu, deci astfel se adoptă acest proces verbal. În conformitate cu articolul 4 din uh, regulamentul de procedură, sediul, uh,